Bine, benvenuti a tutti. Bună ziua tuturor. Putem să începem înainte de a începe lucrările eh, asupra eh, acestui dosar și a mini-audierii programate pentru după amiază, să vedem ordinea de zi. Toată lumea e de acord, da, se aprobă. Uh, în ceea ce privește comunicările, singura pe care ar putea să intereseze pe unii colegi care urmează să sosească este că astăzi în această sală uh, avem la dispoziție doar 12 cabine de interpretare, de aceea avem la dispoziție 12 limbi în baza propunerii comisiei. Trecem imediat la această mini-audiere privitoare la perspectivele industriei și cercetării privitoare la regulamentul general în domeniul protecției datelor. Avem la dispoziție timp până la 5 și un sfert cel mult, interval împărțit în două uh, jumătăți. Întâi vor avea cuvântul colegii, apoi celor, vom da cuvântul celor doi invitați ai noștri. De aceea voi începe imediat lucrările, dând cuvântul pentru 5 minute colegei Kelly, care este raportor de aviz în numele Comisiei ITRE, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nevoie de 5 minute. În privința protecției generale a datelor, este o oportunitate importantă pentru a trata aceste aspecte cheie. Ni se oferă posibilități eh, imense pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a întări calitatea serviciilor către consumatori. Urmează să fie un catalizator cheie în eh, urmărirea scopurilor noastre și trebuie abordată și zona inovației astfel încât să se creeze un cadru legislativ legal uh, stabil. De aceea ne aflăm astăzi aici. Nu uh, vă voi reține prea mult uh, atenția. Voi da uh, cuvântul experților, astfel încât noi să aflăm de la ei lucruri importante și să putem face amendamentele și ajustările necesare pentru a putea atinge scopurile pe care sperăm să le putem atinge. Am avut un număr de reuniuni cu reprezentanței consumatorilor, a românilor de afaceri și am încercat să-i ascultăm pe toți. Vom continua să facem acest lucru împreună cu raportorii din umbră și cu reprezentanții Consiliului sunt mulțumită, vă pot spune că mi s-a spus că regulamentul privitor la protecția datelor va fi uh, o prioritate a președinției irlandeze. Și este important, deci, să ne dăm seama cât de important este să facem acest lucru și mai ales să obținem niște progrese rapide în timpul președinției irlandeze din viitoarele șase luni, pentru că uh, s a putea să fie finalizat de președințiile care urmează. Este foarte important să uh, finalizăm în decursul acestui mandat. în special să încercăm să stabilim efectele fiecarei propuneri într-un cadru larg privitor la diverse industrii eh, asupra cărora pot avea aceste propuneri impact foarte diferit. De aceea e cazul să ajustăm propunerea noastră în consecință. De aceea audierea de astăzi e de cea mai mare importanță din acest punct de vedere. Cu aceste remarci uh, introductive, aștept cu nerăbdare prezentările. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim colegului Kelly. Mi se pare că Albrecht nu este prezent. Deci încep imediat cu uh, raportorii. Da, este aici. Din păcate nu văd prea bine. Uh, am întrebat, mi s-a spus că n-ați venit, dar uh, domnul Albrecht, aveți uh, cuvântul, uh, 5 minute în numele Comisiei libere. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu speram să fiu recunoscut. Numele meu este pe, în altă parte. Mulțumesc oricum că îmi dați cuvântul pentru această mini-audiere. Noi am venit și cu niște chestiuni specifice privitoare la perspectivele de cercetare sunt puncte foarte importante. Deja agenda arată foarte interesant și nu există posibilitatea de a aborda toate subiectele, dar aș dori să încep cu câteva remarci asupra uh, lucrărilor din cadrul LIBE aflate în curs. Sigur că acum ne pregătim de Crăciun, dar vom avea aceste două rapoarte prezentate pe 10 ianuarie, deci în timpul vacanței vom definitiva ambele rapoarte. Le vom avea deci pe masă și până la sfârșitul lui februarie va exista posibilitatea ca membrii libe să propună amendamente la aceste rapoarte, apoi să găsim un teren comun de compromis și foarte repede uh, să trecem la vot înainte de vară, uh, cum spunea Sean Kelly, uh, înainte de președinția irlandeză, pentru că urmează să devină o prioritate și e foarte important ca și Consiliul să aibă o abordare similară, astfel încât negocierile să poată fi desfășurate pe timpul verii și cred că dacă nu vom reuși să adoptăm acest regulament înainte de alegeri, noul Parlament și noua Comisie vor face ca lucrurile să se complice și multe lucruri vor trebui luate de la capăt și deci, e păcat pentru că am făcut, uh, am muncit foarte mult. Uh, anul acesta am avut multe întâlniri și uh, proiectele sunt interesante, așa că sper că vom reuși să încheiem aceste lucrări. Câteva cuvinte acum în privința abordării de ordin general. E foarte important să spunem, să repetăm că nu dorim să schimbăm în mod fundamental felul în care este redactată legislația noastră privitoare la protecția datelor. Urmărim să obținem o mai bună armonizare și o mai bună implementare a regulilor deja existente în directiva 195 Așa că aceasta a fost și poziția Parlamentului anul trecut. Dorim să armonizăm aceste prevederi, să prevedem și sancțiuni și dorim să întărim drepturile individuale, uh, uh, așa după cum știți, uh, ținem la respectarea drepturilor individuale în privința protecției datelor. Important este să se creeze un cadru legal unic, astfel încât uh, întreprinderile, cetățenii, autoritățile, cu toții să se poată baza pe un sistem unic de uh, reguli să se poată uh, ajunge la situația în care întreprinderile să se afle la egalitate, să pornească de la același nivel, indiferent de locul unde operează. Și, de asemenea, să se poată asigura un nivel unic pentru concurență. Uh, știm că ar fi un avantaj uriaș pentru multe sectoare uh, ale afacerilor dacă am vorbit și despre impactul asupra pieței în general și trebuie să ținem seama totdeauna de beneficiile uriașe pe care acest regulament le poate aduce sectorului afacerilor. În, sub regulile actuale, aceste noi uh, reguli vor trebui implementate și întărite. Nu e vorba de poveri suplimentare, de uh, reguli suplimentare. Ar trebui să uh, lămurim uh, care sunt punctele slabe și punctele uh, forte ale acestui text, unde e nevoie să se opereze schimbări și să cădem de acord asupra regulilor existente și a celor noi pe care le vom propune. În fine, uh, raportul LIBE uh, conține deja o cantitate mare de purtători de interes care și-au exprimat uh, opinia în privința proiectului și precum și obiecțiile raportorilor din umbră. Deci vă voi ruga să vă uitați pe acest proiect începând de la începutul lui ianuarie. Dezbaterea noastră se va desfășura pe un teren nou. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim colegului Albrecht. Avem acum uh, sesiunea noastră de lucru împărțită în două părți. În prima parte ne vom ocupa de perspectivele cercetării, în a doua de industrie. Dăm atunci cuvântul pentru 8 minute lui doamnei Jessica Stombach. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, first of all, thank you very much. În primul rând, uh, vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că mi-ați făcut onoarea să mă invitați aici. O să încep prin a vă explica cine suntem. SEDC este un grup uh, industrial uh, non-profit care își propune să cuprindă reprezentanți ai întregului uh, sector pentru a permite participarea activă a consumatorilor la, piața, la piețele energetice. Prin feedback, printr-o stabilire dinamică a prețurilor, deci include prioritățile Comisiei uh, Europene în a asigura o eficiență maximă a piețelor energetice și avantaje maxime pentru consumatori. În primul rând, vreau să ne exprimăm uh, mulțumirea pentru Sean Kelly care a recunoscut faptul că protecția datelor trebuie să țină seama și de alte priorități ale politicilor europene. Și astăzi uh, vreau să vorbesc despre un uh, exemplu foarte concret și foarte dramatic, și anume în domeniul eficienței energetice, în special în legătură cu factura informativă în mod normal nu face legătura între o astfel de factură și protecția datelor, dar dacă analizezi problema cu atenție, îți dai seama că există o legătură serioasă și că protecția datelor poate să pună sub semnul întrebării capacitatea operatorilor de a oferi aceste informații. Deci, în primul rând, de ce este important? Aceste informații și feedback-ul uh, necesar înseamnă o educare, pentru că în felul acesta cetățeanul devine un cetățean uh, responsabil în domeniul energetic, pentru că uh, el ajunge să înțeleagă și înțelegem cu toții felul în care activitățile noastre de zi cu zi până la urmă au consecințe asupra întregii planete, cât costă uh, și cum ne permit să ne atingem sau nu obiectivele energetice. Prin urmare, comportamentul nostru și cantitatea de electricitate pe care o consumăm nu se întâlnesc niciodată. Deci, ă, acum când stăm aici de vorbă, nu ne gândim că consumăm o cantitate importantă de energie, inclusiv în cafeaua pe care tocmai o bem, ă, încălzirea și așa mai departe, curentul electric. Prin urmare, când mintea noastră, cafeaua pe care o bem ă, și electricitatea pe care a consumat-o cafeaua ca să se facă cafea, nu sunt legate. E bine, acest feedback ne oferă instrumentul care ne permite să stabilim această legătură între acțiunile noastre și consecințe. Și în felul acesta ne permite nouă, cetățenilor, consumatorilor, să facem niște opțiuni eh, responsabile până la urmă și care sunt, de fapt, până la urmă în interesul nostru. Și asta se poate face în mai multe feluri. Eh, să zicem că metoda de bază este aceast, sunt rapoartele și apoi aceste facturi informative. Acum, când primești o factură, te uiți de obicei să vezi cât, cât plătești și nu știu dacă unul dintre, la sută dintre noi se întreabă dacă plătim suficient sau nu plătim suficient în funcție de ce facem, uh, care este consumul nostru domestic, uh, în ce fel se împarte, 15% înseamnă uh, becurile, așa mai departe. Ei bine, aceste facturi pot să ofere consumatorilor toate aceste informații. Aici puteți să vedeți o comparație pe care am făcut-o între 400 și ceva de consumatori, ca și s-a studiat consumul lor pe o perioadă de 2 ani. Reducerea de consum a fost extraordinară, după cum vedeți aici. Aici este reprezentată factura, consecințele folosirii acestei facturi. În fine, și acum, pentru ca aceste facturi să fie cu adevărat eficace, trebuie să respecte niște condiții. În primul rând, trebuie oferite, transmise tuturor. Ehm, nu trebuie să așteptăm ca oamenii să ceară, ci accesul la această informație este absolut esențial pentru a avea un impact foarte bun. În al doilea rând, și ceea ce ne aduce la discuția de astăzi, este că uh, Operatorii de utilități uh, uh, și uh, cei care transmit la consumator, acești operatori trebuie să aibă acces la datele privind consumatorul. Dacă nu avem astfel de date, nu putem face rapoartele. E, care este situația în ziua de astăzi? În Europa în momentul în care aceste rapoarte privind energia și aceste facturi sunt furnizate, uh, reducerea consumului de energie este cam de 3%. Dar, cum ziceam, uh, vrem să, ca în toată Europa, să se folosească contoarele inteligente. Vreau însă să vă spun că majoritatea contoarelor care există la ora actuală în Europa uh, susțin, permit o astfel de factură și un astfel de raport. Eh, dar numai foarte costisitor. Asta înseamnă că dacă eh, operatorii la consumator nu au acces la aceste date, singurul lucru pe care îl vor putea oferi consumatorilor prin aceste contoare inteligente, eh, nu transmiterea facturilor și rapoartelor nu va mai fi posibilă. Mai... When these are, this is based on actual data, so deci ce vedeți aici se bazează pe date reale. Aici vedem uh, consumatori, casnici, uh, cantitatea de electricitate pe an. Deci, și vorbeam despre o reducere de în jur de 3%, în jur de 30 de megavați. Deci, prin, pe baza acestei uh, facturi informative... Minimum. If retailers and ICT Dacă operatorii au acces la aceste date, atunci uh, consecințele sunt mari. Dacă nu, sunt cele mm, foarte mici pe care sunt reprezentate aici pe uh, diagramă cu roșu. So if they have to ask... Prin urmare, dacă trebuie să ceară aceste informații, atunci nu, nu se va obține această reducere. Uh, nu e vorba doar despre asta, pe de altă parte, mulțumesc, dar studiile noastre, care durează de vreo șapte ani încoace, arată că informațiile reprezintă cheia care permit uh, crearea uh, sau declanșarea celorlalte elemente ale programului uh, privind uh, energia. Uh, și anume stabilirea dinamică a prețurilor, echilibrarea resurselor regenerabile pe termen lung și toate celelalte elemente. Prin urmare, aș ruga insistent acest, această comisie să ține seama de toate aceste elemente. Ce vedem aici sunt zonele de probleme potențiale în propunerea actuală. În primul rând, ce înseamnă acest consimțământ explicit? În uh, țările de jos, de exemplu, cât și în Irlanda, de exemplu, se consideră că consumatorii nu trebuie să aibă acces automat la aceste, în mod automat la aceste date, uh, ci să trebuie să ofere operatorilor un consimțământ explicit pentru ca aceștia să facă uh, Uh, să le furnizeze aceste informații. Prin urmare, sugerăm că acest considerământ explicit să nu fie atât de îngust încât să nu permită consumatorilor uh, acces la propriile lor date privind uh, consumul de energie. Apoi, interesul legitim al controlorului. Acest lucru permite ca acest interes să fie folosit și uh, prin accesul la aceste informații din partea consumatorilor. Apoi, e nevoia de a stabili date an uh, anonimizate. Poți să zici, faci o treabă foarte bună, dar știi, oamenii, gospodăriile ca dumneavoastră ar putea să economisească mai mult dacă uh, cumpără un uh, nou uh, feeder. Of the consumer involved. So once again, thank you very much for having me and thanks Bun, deci asta este, sunt ideile principale și uh, aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie. Jessica Trombach. Adesso la parola per... Mulțumesc. Acum are cuvântul acum pentru 8 minute Mulțumesc în primul rând pentru această invitație și mulțumesc în special domnului uh, uh, Kelly, domnului Sartori. Eu sunt prezent aici printre dumneavoastră ca să vă prezint uh, proiectul Spion, Spion, și o să mă concentrez astăzi în special pe diversele metode de atingere a acestor date în mod intenționat. Ne Trebuie să avem acest sistem fără să creăm un sistem de bobați de date centralizate. The functionality is there without... Deci, fără o bază de date imense care creează probleme foarte multe. Aș vrea să rețineți trei lucruri din ziua de astăzi. Și anume, este vorba de trei abordări principale pentru acest, acest concept. Trebuie să abordăm așadar conceptul din trei perspective. În al doilea rând, în general se gândește că este vorba de un set de norme sau de norme de comportament și nu o chestiune tehnologică. Dacă se întâmplă așa, aș dori să nu o numim privacy by design, ci privacy by policy în regulamentul respectiv. Și, în sfârșit, orice fel de propunere de acest fel pe care o avem ține de soliditatea principiilor care se regăsesc în regulamentul privind protecția datelor. Dacă principiile nu sunt puternice, atunci acest uh, concept nu poate să asigure protecția și uh, să înlocuiască slăbiciunile regulamentului. Aceste trei metode de abordare sunt cele pe care le vedeți aici. Prima este compliance, conformitatea, apoi minimizarea datelor și apoi așteptările utilizatorului. Este vorba despre felul în care îmbunătățim nevoile organizatorice, mijloacele tehnologice și cum putem să îmbunătățim nevoile utilizatorilor. Deci se bazează pe organizație și pe consumator. Nu cred că este nevoie să vă spun prea multe despre rețelele inteligente. Dar uh, se pare că de fiecare dată când vorbim despre aceste contoare inteligente sau uh, rețele inteligente, uităm de cercetarea domeniului computerelor în ultimii 60 de ani. Și nu este nevoie de baze de date centralizate imense pentru a rezolva unele din aceste probleme. Deci este vorba de uh, contoarele și cititoarele granulare care ne permit să facem o îmbunătățire a rețelei. Deci, de ce este nevoie să creăm astfel de date granulare? Historically, that such databases are attractive. Istoric vorbind, știm că aceste baze atrag pirații de pe internet Uh, apar scurgeri de date care sunt foarte neplăcute pentru organizații și uh, operatori și apoi uh, se poate încălca se pot încălca normele de protecție a datelor. De câte ori s-a introdus contoarele inteligente și am văzut treaba asta și în țările de jos și în Irlanda și în alte țări au apărut probleme. Prin urmare, oamenii sunt preocupați de, temători că se spionează asupra lor și se întreabă care sunt informațiile și ce spun aceste informații despre ei. Ce propunem, așadar, în calitate de cercetători în acest domeniu? Deși se pare că punerea în aplicare directă a acestor rețele inteligente pare să fie metoda naturală, de fapt putem să facem uh, lucrurile în alt fel și până la urmă uh, nu creăm decât o dilemă falsă pentru consumatori. Uh, pentru că folosind una dintre aceste metode putem să obținem ceea ce ne dorim fără aceste baze de date centralizate uriașe, ceea ce încerc să prezint pe această pagină. Deci, vedeți, 100 de contoare care sunt uh, operate aici de un uh, operator pe baza protocoalelor respective. Deci există datele granulare, există feedback-ul către utilizator cu privire la consumul lor de energie, dar aceste date nu ajung în serverul central. Dacă este nevoie de astfel de informații, se pot obține în acel scop informații le dorite, dar nu toate informațiile în toate scopurile, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Deci acest principiu principiu al minimalizării datelor ne permite strângerea acestor date, uh, accesul la aceste uh, date din partea consumatorului și uh, tot conceptul funcționează foarte bine mai departe. Aici eh, vreau să vă vorbesc despre datele economice pentru că e un subiect care apare din nou, iar și iar. Ideea este că clicul, de fapt, este opțiunea, alegerea consumatorului, care ne permite crearea și furnizarea de valoare. Deci e foarte importantă pentru economie. Ce vedeți aici, în fine, nu este o imagine foarte corectă. Cele primele 100 de site-uri web și uh, cei 100 de controlori care urmăresc acest lucru. E vorba de întreprinderile care analizează comportamentul energetic și arată uh, celor care se ocupă de publicitate dacă au fost folosite sau nu aceste site-uri web into the websites that you visit and these then are used to run programs on your devices which vorba de programele de pe dispozitivele dumneavoastră care arată unde ați fost și ce ați folosit, unde ați dat click. Dintre aceste primele 100, toate sunt, să zicem, virusate, deci oriunde te duci uh, oriunde te duci între ele, ești urmărit, tracked. Deci, când vizitezi un astfel de site web, dai, de fapt, informații despre tine la până 100 de site-uri web. That it has created an economy around... Acest lucru creează un fel de economie pe baza acestor clicuri pe care le dai, Deci aceste clicuri sunt foarte importante și având în vedere că este vorba de bani până la urmă, înseamnă că pur și simplu o simplă apăsare a tastei uh, încurajează astfel de acțiuni frauduloase uh, pentru a și există tendința de a se genera astfel de clicuri artificiale alți uh, care publică pe internet te determină să faci astfel de, de, de clicuri. Pe, și în majoritatea cazurilor, utilizatorul de fapt nu este ă, interesat de acea publicitate, de acea reclamă. Deci avem acest fenomen care se numește frauda legată de click sau bagați bazate pe click deci, avem acum terți care îi urmăresc pe cei care ne urmăresc și toate aceste, toate aceste părți interesate creează noi baze de date care ne urmăresc pe mine și pe dumneavoastră. Deci apare un cerc vicios și de câte ori intrăm pe această piață care se bazează foarte mult pe tracking, creăm, uh, apar alții care îi urmăresc pe cei care ne urmăresc pe noi și așa mai departe. Cât privește utilizatorii, bine, uh, și ei știu și fac treaba asta, încearcă să evite acest lucru, fie eliminând uh, de cookies uh, sau uh, modificându-și comportamentul informatic, ceea ce înseamnă că bazele de date sunt pline de bazele de date sunt pline de tot felul de date false, ceea ce afectează în mod negativ structura și economia noastră. Prin urmare, trebuie să avem date și norme clare cu privire la protecția consumatorilor, și pentru a asigura că combatem aceste fraude. și care, până la urmă, cum ziceam, afectează bazele de date și afectează viața noastră de zi cu zi summarize is a compliance approach. So we can actually do this using technology. În fine, vorbeam despre această abordare, compliance în engleză, conformitatea, care încearcă să asigure că această strângere de date este transparentă atât pentru utilizator cât și pentru operatori sau întreprinderi. Aici avem uh, o serie de imagini care uh, arată cum profilul utilizatorului a devenit din ce în ce mai accesibil. E vorba de utilizatorul de pe, de pe Facebook. Uh, e vorba de tipul de informații care a fost uh, la început în, uh, în acești ani și observați că a ajuns practic să cuprindă toate informațiile. Dacă consumatorii nu își schimbă în mod constant setările privind Uh, datele private, practic ajung să furnizeze toate aceste date. În ceea ce privește așteptările utilizatorilor, care arată felul în care utilizatorul se preocupă de problemele personale pe care le pot avea online, uh, despre un comportament responsabil, cum se pot asigura că obțin ceea ce doresc fără să furnizeze aceste date despre ei pe care nu le mai pot controla care este profilul meu, de, de cine uh, îl vede părinții, uh, angajatorul sau îl vede toată lumea, se încalcă protecția datelor personale. Uh, deci chiar și prin aceste contoare inteligente pot să uh, cauzeze uh, o serie de conflicte, să spunem, în interiorul familiei datorită acestor informații care sunt furnizate. Deci acestea sunt cele trei abordări minim volumului de date, așteptările utilizatorilor și conformitatea. Eu cred că trebuie folosite împreună. În trecut am văzut că abordarea bazată pe conformitate a fost cea principală în ceea ce privește respectarea caracterului privat. ceea ce s-a tradus într-o serie de norme deontologice la nivelul operatorilor, dar nu au apărut uh, modificări tehnologice sau la nivelul bazelor de date și nu s-a făcut niciun fel de studiu al nevoilor utilizatorilor. De acum încolo sperăm că veți ține seama de aceste trei elemente. Mulțumesc! Mulțumim pentru informări. Are cuvântul colegul Kelly hai qualcosa da chiedere, da aggiungere? No, da, I just want to say... Doriți să adăugați ceva? Nu, mulțumesc. Vreau doar să vă spun că mi s-a părut extrem de interesante aceste prezentări. Au fost uh, diferite perspective pe care nu întotdeauna le-am fi putut uh, prezenta noi. Depinde de ideologia politică, bineînțeles, în ceea ce mă privește pe mine în Comisia ITRE. Pentru mine este important să nu ridicăm o barieră între consumatorul individual și mediul antreprenorial, ca și cum ele ar fi într-un conflict, ci să încercăm să ajutăm întreprinderile în mod automat, nu în interesul Um, neapărat tot timpul al protecției datelor, ci uh, și uh, într-un interes general. În ceea ce privește accesul consumatorilor la datele despre ei, mi se pare un lucru important pe care ar trebui să ne concentrăm pe viitor și la fel, uh, dacă spunem că întreprinderile care oferă aceste date o fac în favoarea consumatorului mi se, uh, și nu pentru a le încălca spațiul privat, trebuie de asemenea să fie analizată și această perspectivă. Cred că va trebui să mai lucrăm pentru a obține acest drept. Iată de ce aceste prezentări au fost extrem de importante pentru noi, pentru că au prezentat uh, practic această perspectivă, ne-au arătat ce se întâmplă concret uh, la fața locului și ce s-ar întâmpla dacă nu am ține cont de punctele de vedere a diferiților actori implicați, care văd uh, mai bine ce se întâmplă cu impactul acestei legislații propuse, cum ar, fi, care ar fi impactul acestora, acestei legislații pe întreprinderile lor. Sunt de aceea foarte recunoscător tuturor vorbitorilor care ne-au prezentat aceste aspecte și bineînțeles că mă bucur de tot ceea ce se va mai spune în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Dau cuvântul doamnei Anders, dotter. So um, I have a question for um, Jessica. Eu am o întrebare pentru Jessica de, din partea rețelelor inteligente. Vreau să vă întreb dacă în domeniul dumneavoastră de activitate ați încercat să lucrați cu, uh, nu neapărat cu consumatorii direcți, ci cu uh, alți, alte entități, anumite state membre, de exemplu, care au adoptat uh, legislația acestor rețele inteligente, au vorbit uh, mai degrabă de conceptul de vecinătate decât de un consumator final anume, ceea ce ar fi, se pare, mai, mai bine. Da, o să răspund direct la această întrebare. Am investigat această posibilitate. Depinde care este scopul dumneavoastră. Dacă deci un contor inteligent poate să ofere o imagine la secundă a consumului cuiva. Bineînțeles că nu este nevoie de atâtea informații care să fie transmise mai departe furnizorului. Aceasta este o invaziune în sfera privată și nu mi se pare legitimă. Însă, ceea ce se face atât în Europa cât și, de fapt, în alte piețe, pe alte piețe, SUA, Canada, Australia și așa mai departe, este că furnizorii au uh, acces la datele pe ore despre consumatori. Și aceasta permite să se vadă dacă e mai bine uh, ziua sau mai bine noaptea, care este patternul de consum. Nu are rost să obții uh, o informație, nu e la fel să obții o informație despre o vecinătate întreagă și despre un cartier. Pentru că nu putem uh, să avem nevoie de aceste informații decât atunci când e vorba de facturare. În Germania aceasta se folosește pentru facturare și nu este neapărat foarte exactă. Există consumatori care plătesc mai mult, alții care plătesc prea puțin. Deci eu pun la îndoială acest sistem oarecum, dar în ceea ce privește sistemul de feedback, pentru a ști care este consumul fiecărui consumator, este nevoie de o bază de măsură orară. Bine, grație. Mulțumesc. Am încheiat această primă rundă. Dacă nu vreți dumneavoastră să adăugați ceva, sigur, aș vrea să spun uh, pe scurt câte ceva. Colegilor care au folosit această tehnologie, aceasta se bazează pe date granulare și nu este bazată pe informații uh, neapărat uh, 100% corecte. Știu că se cheamă criptografie, poate unii se sperie când aud așa ceva, dar se dovedește de fapt furnizorului că s-a folosit atâta și nu mai mult și nu mai puțin, dar nu se arată exact cifrele exacte. Se bazează pe o știință exactă, computerizată, pe o cercetare exactă pentru a demonstra că s-a folosit uh, o anumită marjă și nu se dă exact cifra exactă. Unii spun că nu, putem, de exemplu, să dăm uh, date despre folosirea frigiderelor. Depinde ce doriți, dar uh, există datele acestea precise. Singura diferență între această abordare și o abordare de care vorbea Jessica este că nu vă vom da informații pentru ca să găsiți funcționalități noi în fiecare zi, Poate că vă vom da un eșantion de utilizatori și câteva date individuale, dar nu neapărat informații despre fiecare consumator în parte. Aceasta este în linie cu uh, regulamentul de protecție a datelor și se poate uh, să fie um, și în sensul protecției datelor și în același timp să ofere și date relevante. Mulțumesc. Vreau și eu să adaug ceva. Pentru consumatorul implicat, indiferent care este criptologia care se folosește, nu contează. Dacă însă ei nu știu ce au folosit ei înșiși și nu au acces la datele acestea, nu se consideră că au aceste informații. Dacă se folosesc uh, contoarele inteligente, aceasta este mai simplu. Dacă nu le oferim însă o factură care să arate ce au folosit chiar ei înșiși, avem o problemă. și sunt absolut de acord că această dat, aceste date trebuie să fie sigure, trebuie să nu fie vândute altora și trebuie să fie destul de granulate, ca să spun așa, pentru ca uh, furnizorul să poată să știe uh, tot ce dorește să știe despre acel consum. Câteodată oamenii nu știu nici ce au consumat și este mai bine ca această informație să le parvină. Mulțumesc! Mai dorește și cineva să mai spună încă ceva? Vă las să, să mai faceți o remarcă, dar nu vreau o dezbatere după aceea. Deci această dată este accesibilă uh, consumatorilor, dar nu este transmisă centrului uh, de server, adică la nivel centralizat. Se folosește informația, dar nu este transmisă la nivelul central. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc lui Jessica Strom și uh, tuturor uh, celor care au intervenit și acum trecem la a doua rundă din această audiere și astăzi, luni după amiază, înainte de Crăciun, nu avem prea mulți colegi în sală, deci uh, nu trebuie să avem o dezbatere prea lungă, aș propune să avem o dezbatere de 10 minute Voi începe prin a-i da cuvântul lui Christoph Fiedler din partea European Magazine Media Association. Vă rog. 10 deci, minute. 10 minute aveți. Mulțumesc, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului nostru, Sean Kelly, pentru că mi-a dat ocazia prin această audiere să discut despre o chestiune extrem de importantă cu privire la regulamentul pentru protecția datelor la nivel european. Mai există și alte aspecte legate de modelul de afaceri, business model în acest domeniu, dar pentru a putea înțelege urgența acestor probleme trebuie să avem oarecum în primul rând o idee despre care este situația acum. Vedeți ce se întâmplă cu ziarele de astăzi, pe care uh, le -am, le listat aici, cu albastru ziare, apoi uh, informații mobile și web, apoi uh, roșu mobil, smartphone-uri. Așadar, ce putem deduce din acest tabel? În primul rând, un lucru foarte pozitiv, și anume că succesul presei de astăzi este neutru față de influențele tehnologiilor. Deci funcționează pe toate platformele. Pe de altă parte, există o chestiune problematică care nu se deduce neapărat din acest tabel, dar poate fi explicată. Aspectul, partea albastră este de fapt și uh, cea care trebuie să financeze toate celelalte domenii. De fapt, ne-am bucurat dacă politicienii ar încerca să găsească un cadru mai bun legal pentru presă, însă totuși momentan ne confruntăm cu un status quo și poate că înțelegeți din acest tabel că păstrarea unui status quo e mai important decât orice altceva. Aceasta este valabil pentru marketingul direct, de exemplu. Dar, în general, revistele și ziarele trebuie, au nevoie de un marketing direct pentru a atinge cititorii și aș vrea să vă explic câte ceva. În primul rând, ce este marketingul de înscriere atât uh, pentru presa B2B, cât și pentru uh, controlul uh, circulației acestei prese. Am, putea fi adăug, am, fi, am fi putut să adăugăm și aici și informațiile pe tabletă. O mare parte din această din circularea magazinelor sub formă de abonament, 40%, circularea <laughs> ziarelor, îmi cer scuze, este și tirajele, depind de posibilitatea de a procesa datele personale în scopul unui marketing direct. De exemplu, uh, trimiterea de scrisori uh, care propun abonamentul unor clienți de către un dealer al respectivului, uh, respectivei firme. Sau o altă posibilitate este că se transmit datele personale, adresele unui, unei edituri. Apoi, acestea trebuie să compenseze și fluctuația de 30% pe an în abonamente. De aceea, casele de edituri trebuie întotdeauna să contacteze potențial noi cititori. Deci nu este suficient să-i contactezi pe cei deja înscriși. Trebuie întotdeauna să se facă eforturi pentru a încerca să detectăm acele persoane care doresc să devină eventual cititori uh, periodici, cititori cu abonament, și de aceea depindem de um, listele de adrese uh, de la terți. Un abonament este un produs care trebuie să fie explicat, dar care, um, la care marketingul direct este indispensabil. Apoi există și o neînțelegere în acest domeniu și anume că legile de protecție a datelor în acest domeniu se referă numai la felul în care și dacă poate fi folosite datele personale pentru un anumit scop, adică în cazul acesta pentru abonamente. Pe de altă parte, chiar și acolo unde se poate procesa, se pot procesa adresele pentru și folosite pentru marketingul direct, anumite căi de comunicare exist, sunt legate de precondiții. De exemplu, marketingul la telefon necesită o anumită autorizație prealabilă în anumite state. Este important cum este perceput uh, uh, cum este perceput aceste sunt percepute de către posibilii uh, consumatori, iar apoi beneficiile a unui astfel de marketing pentru destinatari sunt mult mai importante decât dezavantajele legate de el. Aceasta poate fi demonstrat cu următoarele cifre. Unele publicații primesc cam uh, una sau 10 obiecții pentru fiecare 100.000 de, de scrisori, deci 10 uh, contestări. Dacă ne uităm la Belgia și la Franța, există cam 800.000 uh, de, de abonați, de exemplu, pentru anumite reviste și 310.000 din acestea sunt, sunt făcute prin marketing direct. În fiecare an, 310.000 Uh, de noi abonamente trebuie să fie completate și 25% uh, uh, de noi abonamente sunt necesare în fiecare an. 60% din acestea depind de marketingul direct. În Germania, ziarele locale și regionale depind în procent, într-un procent de 20% de abonamente și aici mai avem câteva cifre din alte țări, dar nu am timp să vi le prezint. Acum, în ceea ce privește presa B2B, aceasta este poate un concept nou. El există deja pentru orice profesie, de fapt, persoane care lucrează într-un domeniu specific, industrie, servicii și așa mai departe. Și acestea sunt finanțate de către respectivele, uh, respectivii angajatori. Specialitatea acestor reviste este circulația controlată. Acest tip de distribuție există deja de peste 110 ani, ceea ce înseamnă că până la 100% din aceste exemplare sunt trimise unor persoane avertizate cu expertiză, bazându-se pe o listă de adrese specifică. Circulația controlată ne asigură tirajul, așadar ne se asigură că uh, experții în domeniu pot fi uh, abordați. Numai dacă reușim să, uh, să le adresăm acestora, putem într-adevăr să avem succes. Aceasta trecând și prin intermediul publicității. Adresele sunt apoi procesate pe baza unor interese legitime cu drept de obiectare. Astfel de adrese sunt transmise apoi uh, editurii de către întreprinderi sau de către organizatorii de uh, expoziții sau târguri. o, alt, un alt, uh, o altă sursă este, sunt datele care se pot găsi, de exemplu, pe internet. Ziarele B2B joacă un rol foarte important în societatea bazată pe informație, unde um, Uh, din nou, uh, avantajele acestui tip de publicitate sunt mai mari decât dezavantajele. Există, bineînțeles, mii de profesioniști care apreciază acest tip de informații. Câteva informații, după cum vedeți aici, în, există un amestec de tiraje, uh, deci pe de o parte, deci de publicitate și finanțare. Majoritatea, de exemplu, la um, revistele lunare, de exemplu, unele pe care le vedeți aici, care au 23.000 de abonamente, aproximativ 15% de abonamente, 85% tiraj și, un, de exemplu, o revistă din domeniul automobil, 90% aproape de tiraj și 11% abonamente. Apoi o altă revistă din domeniul uh, industriei, uh, din nou 85% tiraj și 13% uh, abonament. Alte exemple din Germania și din Belgia pe care le veți găsi aici. Un, o revistă din nou de specialitate pe care o vedeți aici cu cifrele aferente. Mai avem și o altă revistă de specialitate a uh, pictorilor pe care o regăsim în 74% tiraj, 22% abonamente. Așadar, cele mai uh, importante preocupări ale celor care se ocupă de distribuția acestor reviste și uh, ziare este să își păstreze abordarea actuală de marketing direct pe baza unui uh, interes legitim aceasta include, bineînțeles, disponibilitatea unei liste de adrese din diferite surse și uh, cei care controlează datele trebuie să-și rezerve dreptul de a transmite adresele public, celor care, eh, caselor de edituri în interesul eh, editorului deci într-un interes legitim și cerințele de informații trebuie să fie proporționate și să nu fie prea uh, exagerate pentru că marketingul depinde de uh, vânzarea în detaliu și aceasta poate schimba foarte mult. Știu că nu voi putea vorbi despre aceste modele digitale de business și de procesare a datelor în scopuri jurnalistice acum, dar vreau să vă amintesc că trebuie să ne uităm și la IMM-uri care nu au momentan un loc în acest model și că ele n-ar trebui să fie dezavantajate în fața companiilor mari care se bazează foarte mult pe business models când avem, de exemplu, Facebook, un cont, trebuie să dăm loginul și parola. Însă când mergem pe site-ul unui, uh, unei publicații B2B, sau uh, al unei edituri, vrem să citim un articol și atunci, uh, cu toate acestea, avem nevoie de oportunitatea de a face marketing pentru uh, acest tip de, publici- de, de acest tip de produs. Mulțumesc pentru atenție. Grazie. La parola ora. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul Joseph Aradef. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, organizatorilor și domnului Kelly. Acum câțiva ani, când vorbeam despre nevoia de nouă, nouă directivă, luam act de o schimbare uh, apărută în mediul digital. Concepte cum ar fi cloud computer, uh, conceptul de big data, care Uh, există acum în diverse țări și uh, sistemul de distribuție devine tot mai interconectat, uh, clienții pot să pătrundă în aceste sisteme pe canale multiple și prin dispozitive multiple și această situație a creat creștere economică, locuri de muncă, o uh, certitudine legală și de piață în multe spații geografice. Așa că în multe feluri, dar dați-mi voie să uh, amintesc că principalele obiective uh, erau pozitive și împărtășite. Deci, conceptul de armonizare susținută, accentuată, de certitudine legală, de scăderea poverilor administrative și economii la, la costuri, pe măsură ce lumea devine tot mai complexă, este nevoie de soluții care să poată fi aplicate în mod flexibil. Și în cele din urmă va trebui să ne concentrăm pe eh, niște eh, instrumente care să poată întări privacy. Deci, în multe feluri, aceste nevoi erau împărtășite de toată lumea și uh, s-a recunoscut faptul că este foarte greu să Uh, unim toate aceste lucruri într-un singur instrument. Este o provocare foarte dificilă. Dacă privim la principalele beneficii uh, și dacă examinăm și scăderile care există în documentele existente, sunt niște aspecte pe care Parlamentul și diversele comisii le-au abordat deja și nu vom putea acum să vedem cum le-a abordat fiecare din aceste comisii, să vedem care sunt principalele beneficii. Unul din cele mai substanțiale este conceptul de ghișeu unic, de autoritate principală, aplicat la nivelul întreprinderilor sau a unui sistem de control pe plan european în cazul întreprinderilor multinaționale, lucrurile stau puțin altfel pentru că în mod tradițional ea are un organ de conducere care supraveghează întreaga activitate. În fine, știm și că subiectul datelor trebuie legat de uh, protecția necesară a uh, datelor și de comisarul care are această însărcinare. Descoperim că s-a făcut un pas mare înainte în clarificarea uh, proiectul de directivă, astfel încât uh, se pot efectua transfere putem avea prin urmare beneficii în interiorul fiecarei companii sau la nivelul unei anumite problematici. S-au pus multe întrebări în privința deosebirii dintre controlor și procesator, Este o îngrijorare legitimă uh, pe care a crea, i-a dat expresie și comisia și uh, alte persoane. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, minăm posibilitatea unui control și a minimizării datelor. Eh, a nu avea acces direct la datele care îl privesc, ne aduce înapoi la conceptul minimizării și eh, la eh, mai multe răspunderi care pot duce la costuri necesare și pot agrava povara. În fine, Ceea ce urmărim este eliminarea unui număr de notificări. În analiza economică nu vedem uh, o creștere a costurilor potențiale. Lucrurile nu sunt foarte clare aici pentru că până la implementarea uh, respectivei directive, e greu de știut care vor fi costurile concrete. Documentare la nivelul procedurii, nu știm exact uh, cum se va putea face. Conceptul consultării prioritare și aprobării poate antrena costuri semnificative și întrebarea este, e necesară aprobarea și consultarea preliminară? În fine, practicabilitatea tehnică și operațională a unor soluții. Limita de notificare de 24 de ore. Dreptul de a fi scoștii în evidență după efectuarea controlului. Altă chestiune este cum lucr- funcționează, de fapt, acest instrument. Ne dăm seama că mm, mm, Privacy Impact Assessment are o istorie. Inițial, trebuia să fie un document intern nu trebuia să fie un document care să facă posibile spionarea. A devenit un document legal uh, și nu mai este un document intern. Uh, aceste date ar trebui să poată fi accesată în contextul unei investigații uh, nu ar trebui să fie un document care să creeze dosare. Elemente foarte importante sunt privacy by design și securitatea. Aceste soluții sunt elemente care trebuie restructurate în mod organic în interiorul fiecarei organizații pentru a fi aplicabile. Multe companii uh, pot uh, sluji ca model, însă e vorba de obligații la nivel de principiu și de utilizarea unor principii foarte clare. Pentru a asigura o flexibilitate normală, nu e vorba de cât anume se, se lasă în seama companiilor respective. În fine, ajungem la ideea de competitivitate în economia digitală. Dacă privim la natura viitoarei legi, trebuie să ne asigurăm că această legislație se va dezvolta astfel încât uh, să asigure beneficii societății în domeniul cercetării medicale utilizarea informațiilor într-o manieră responsabilă va crea premisele pentru maximizarea și optimizarea acestor rezultate. Eh, răspunsul este Putem avea și date și privacy, dar trebuie să optimizăm raportul dintre acestea. În fine, vorbim despre sancțiuni eh, pentru încălcarea regimului prevăzut. Acestea trebuie să fie credibile, să descurajeze, fără să provoace distorsiuni ale comerțului Mm, suntem de părere că aici e loc de mai bine și, în fine, voi încheia cu încă două lucruri. Ă, regulamentul trebuie astfel croit încât să asigure beneficii companiile trebuie să respecte legea, dar legea trebuie să țină seama până la nivelul detaliilor de realitatea actuală. Vă mulțumesc! Grazie per l'intervento. Mulțumim pentru intervenție. Colegul Kelly dorea să intervină, vă rog. Mulțumesc din nou lui Christoph și Joseph pentru această foarte cuprinzătoare prezentare. Aș vrea să pun o întrebare sau două. statisticile sunt destul de înspăimântătoare, ca să nu spun mai mult. Ă, ca să putem, cum putem face ca industrie să-și vadă de treabă și totuși să păstrăm beneficiile noi, ne, de fapt, companiile se luptă să păstreze un statu quo. Și aceste propuneri care tind să modifice statul quo Poate că după 15-20 de ani va trebui să aducem niște lucruri cu adevărat noi pentru a putea întări acest impact. Ați putea să vorbiți mai pe larg despre asta, iar Joseph a vorbit despre uh, im, evaluarea impactului la nivelul Parlamentului și mâine vom relua problema uh, discutând propunerea Comisiei. Dar nu a putut să intre nici Joseph prea mult în detaliu în privința efectelor posibile și aș dori să-l întreb special în privința reducerii costurilor. Propunerea actuală ar fi oare contraproductivă? Poate că ar putea să aibă drept rezultat exact opusul uh, scopului pe care ni-l propunem. Noi încercăm să reducem costurile și Poate că noile tehnologii, cloud computing și așa mai departe, nu merg în această direcție. Așa cum e propusă, legislația ar putea oare să descurajeze uh, afacerile în, din, de la a se stabili în Europa, pentru că dacă nu vom avea aici activitate de business, Uh, nu vom putea fi competitivi pe viitor. Și dacă am înțeles eu bine, uh, aceste măsuri ar face mai mult rău decât bine. Vă mulțumesc. Grazie. La colega Anderdotter, prego. Colega Anderdotter. Prima mea întrebare se adresează editorilor. Ă, în linii mari, ceea ce va rezulta va semăna cu normele din Germania actuală. Deci, de ce trebuie să fie atât de ă, dezastroase pentru industria publicațiilor ă, legile propuse la nivel european. A doua întrebare pentru domnul Aladaf. Înainte de a vorbi despre o autoritate pentru protecția datelor, ar trebui să uh, ne ocupăm de subiectul autorității care supraveghează transmiterea datelor. Acest lucru este mai ușor de stabilit. I'd like to begin by answering the last... O să încerc să răspund de la ultima întrebare mai întâi. Cum am încercat să explic, în Germania, stat membru, presa este în continuare o presă de succes și foarte prezentă, are succes în sensul că ajunge la, cititator, la cititori pe toate platformele. Sigur că uh, în privința finanțării, problemele există peste tot, inclusiv în, în Germania. Nu e nevoie să vă spun câte cotidiane sau reviste au trebuit să, să se închidă. În ceea ce privește regulamentul, cred că acesta ar trebui să se apropie sau să fie un echivalent al dreptului, al legii germane. E bine, nu cred că este cazul să se întâmple așa. Deci nu există o excepție în dreptul german cu privire la normele de protecție a datelor în relațiile corporatiste B2B. Of intrusion when you are at work. Nivelul de încălcare a vieții private în momentul în care lucrezi este încălcat pentru că, uh, sigur, este o, o publicare uh, în cadrul întreprinderii, dar acest lucru nu se aplică nu individului ca persoană privată. Cred că la ora actuală în legea germană și care, apropo, din punctul de vedere al uh, editurilor, nu aș zice că e cea mai bună lege din lume, dar cred că este una cu care se poate trăi, pe care o putem accepta. Uh, ultima revizuire a acestei legi deja a îngustat-o atât de mult încât, uh, aș zice, dacă mă întrebați așa ca persoană privată, aș zice așadar că foarte multe lucruri importante care creează deja, în care exista deja un echilibru, nu mai sunt permise de noua lege. Dar este clar, în conformitate cu această lege din Germania, că terții pe care i-am menționat, cei care furnizează, furnizorii cu amănuntul și mai departe, ei uh, au uh, ajuns să nu mai aibă relația directă cu, cu cititorul, pentru că aceste informații se transmit uh, direct uh, editurii. E, treaba asta, fine, nu mai este foarte clară în lege, pentru că interesul terților nu mai este atât de clar explicitat în legea germană cum se întâmplă în directivă. Deci asta este un aspect important. Mai sunt și altele, cerințele privind divulgarea informațiilor și mai departe. Sigur că putem să intrăm în detaliu aici și sunt dispus să discutăm și altă dată sau uh, în particular după ședință toate aceste lucruri. Deci situația de fapt, acest status quo despre care vorbeam, pentru majoritatea editurilor, uh, uh, cu reguli puțin diferite în, majorit- în, uh, în Europa, este cam aceeași. Dar, cum ziceam, trebuie să fie posibil în condițiile adecvate ca părțile să-și dea adresele astfel încât să, încercând să găsească noi cititori. Și unul dintre lucrurile cele mai importante, și mă repet iar, este să păstrăm interesul terților. E, și dacă e vorba să analizăm diversele detalii referindoare, de exemplu, la profil, la uh, informații, de exemplu, directiva privind consumatorilor, unde se arată că atunci când aceste informații trebuie transmise, ă, referitoare la momentul, la data, la locul ă, și transmiți doar informațiile cele mai importante și poți să uh, faci, eh, eu știu, o aluzie doar la restul informației, e bine, eh, asta are consecințe, nu, nu este prevăzut de regulamentul privind protecția datelor. Clarify that this stays possible, this direct... Deci, cred că la ora actuală eh, controlul tirajelor și marketingul, marketingul direct sunt foarte importante și aș mai adăuga aici un lucru uh, Probabil că există pericolul în momentul în care apare o excepție de la marketul direct pentru presă. Am avut astfel de discuții în Germania la ultima revizie a legii și nu am acceptat această idee eh, pentru că această piață a adreselor se reduce atât de mult încât uh, ne pierdem practic posibilitatea de a ajunge uh, așa cum trebuie la cititor în condițiile pertinente. Mulțumesc. Vă rog acum. O să uh, încerc să răspund la ambele întrebări pentru că se leagă una de alta. Dacă analizăm uh, cea de-a doua întrebare. Ești bine, răspunsul este că autoritatea principală, de fapt, nu e corect să o numim așa. De-a lungul timpului, o organizație profesională știe foarte bine care sunt normele de protecție a datelor uh, și pe măsură ce apar plângerile și reclamațiile, responsabilul are deja un context în care să, să se miște. Și în această relație se reduc paralelismele în momentul când se lucrează în această relație de colaborare. Dar nu trebuie să uităm în același timp că avem de-a face cu un regulament deci nu este vorba de o transpunere, de o adaptare la nivel național, este aceeași la nivelul tuturor statelor membre. Deci acest uh, concept a fost uh, eliminat și forum shopping a fost deja redus deci căutarea instanței cea mai favorabilă a fost deja redusă în regulament. Nu ne preocupă faptul că uh, respectivul individ nu se adresează direct uh, comisarului și acesta nu are un, direct un rol în soluționarea rolul respectiv este incorporat în organizația principală. Deci, această relație și acest echilibru trebuie păstrat de ambele părți și nu subminăm în felul acesta avantajele și celelalte avantaje care apar datorită conceptului de organizație principală. Deci avem o situație în care fiecare parte câștigă. Dacă am face o adunare și o scădere a tuturor avantajelor și dezavantajelor, e bine, răspunsul atunci este că depinde și depinde de felul în care va arăta până la urmă legislația și nuanțele pentru că nu se creează neapărat o, o situație în care costurile balansează, echilibrează avantajele. Eh, în legătură cu nivelul de detaliu care trebuie să existe în documentație, numărul de lucruri care trebuie supuse consimțământului și consultărilor anterioare. Dacă luăm toți aceste elemente în considerație, efectele de primul și de al doilea nivel sunt costurile asupra întreprinderilor și acest lucru continu, dacă continuă, atunci avantajele negocierii practic nu vor mai exista. Prin urmare, întrebarea se leagă de nuanțele formulărilor finale a legii și felul în care este pusă în aplicare și aplicată Uh, pentru a ne asigura că există flexibilitatea necesară în aplicarea acestui proces, că există credibilitatea necesară pentru consumatori uh, care să fie siguri că regulamentul devine eficace. Pentru că, până la urmă, Europa trebuie să rămână competitivă, trebuie să adopte noi modele de afaceri și să fie în stare să uh, producă avantaje. Dacă ne uităm la sănătate, de exemplu, sau alte domenii, există o serie întreagă de provocări legate de utilizarea modelelor, să spunem, vechi eh, cu privire la felul în care operăm. Asta însă nu înseamnă că nu ne preocupăm de controlul asupra eh, protecției datelor eh, vieții private. Eh, dar până la urmă, care este numărul total al situațiilor în care putem stabili aceste controle? Eh, s-a vorbit despre metodologia în care putem să sporim respectarea caracterului privat și eh, până la urmă aceste lucruri se pot impune deoarece put, putem impune respectarea acestor elemente fără să sporim costurile. Dacă însă aplici același model fără să ți seama de caracteristici, poate să apară o povară suplimentară. Deci asta se leagă de structurare, de gândire și de punerea în aplicare. Trebuie să ne concentrăm asupra a ce și nu asupra a cum pentru că ă, aici trebuie să avem o doză mai mare de flexibilitate și nu vrem să avem ă, efecte negative asupra consumatorului. Grazie, bine, să nu ce nessun alt... Mulțumim, dacă nu sunt alte intervenții, închid, închem aici dezbaterea. Mulțumim raportorilor. Domnul Kelly cere cuvântul vorbitorii. Le mulțumesc pentru lămuriri și am o ultimă întrebare. Speakers, all the speakers. Către unii dintre vorbitori, credeți, unii dintre noastre sau toți, că propunerea de regulament este nocivă sau împiedică oarecum dezvoltarea activităților business to business sau uh, business to consumer? dacă ar trebui să ne concentrăm pe aceste subiecte. Vreau să vă întreb dacă sunteți pentru o flexibilitate suplimentară în acest regulament care să ne permită să rezolvăm problemele menționate și care să nu ne lege mâinile chiar așa și să nu împiedice niciun fel nici uh, ajungerea acestor produse la consumator? Mulțumesc. Vă rog. Da, o să răspund uh, la ambele întrebări. Cred că ați spus-o foarte bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Diferența între cum și ce trebuie să ne concentrăm momentan pe proiectul de regulament. Va fi uh, nevoie de mai multă flexibilitate pe viitor dar în ceea ce privește cealaltă întrebare, cred că ceea ce avem aici este că există diferite niveluri și B2B nu e același nivel cu B2C. Și de aceea uh, există o trebuie să existe o diferență în felul în care sunt uh, tratate aceste două aspecte în regulament. Nu cred că putem folosi un, o soluție one size fits all um, um, pentru toată lumea aceeași soluție. Nu cred că merge pentru aceste două domenii. Uh, aș vrea și eu să vă spun că fără amendamente suplimentare la acest regulament, considerăm că într-adevăr pune în pericol uh, în mod considerabil uh, modelele de business antreprenoriale și aceasta în cel puțin în felul în care v-am descris-o noi. Mulțumesc! When I'm when I'm looking at the um, articles here, you da, în ceea ce privește articolele de aici, există domenii în care ați fi putut folosi date anonime pentru a ajuta mediul antreprenorial dar din nou aceasta cu interes legitim. Pe când dacă nu mai putem face acest lucru, nu mai putem să ne focalizăm nici pe um, consumul rezidențial, nici pe cel individual. Deci e vorba foarte mult de formulare la acest punct. Okay. Well, um, I think of the three Cred că din cele trei abordări, uh, minimizarea datelor uh, și interesul consumatorilor, dar și plângerile, este important să integrăm toate aceste perspective. Dacă vrem să avem uh, un schimb de date business to business, putem folosi abordarea pe care a menționat-o Joe înainte de schimb de date între, între la nivel antreprenorial. Însă cum putem să transformăm acest proces într-unul transparent pentru consumatori? Cum putem să îi includem pe consumatori și să îi scoatem din acel haos în care se simt în momentul de față și se simt pierduți? Multe studii spun că utilizatorilor nu le pasă de privacy, de spațiul privat. Nu este așa. Mulți au renunțat la aceasta, la acest spațiu privat uh, și uh, Cred că acesta este de fapt adevărul. Cred deci că această abordare privacy by design este în continuare cea mai bună. Avem uh, ce se întâmplă cu consumatorii și în relația B2B. Există un contact cu aceste instituții? Cum se simt ei? Se simt în stare să participe sau se simt de fapt depășiți de responsabilitatea pe care o au de a fugi după datele despre ei tot timpul? Întorcându-ne la datele anonime, aș vrea să fac un anunț cât se poate de tehnocrat, am uh, văzut că există date care sunt puțin individuate, deci care nu uh, care sunt prea puțin uh, anonimizate, deci se pot recunoaște anumite persoane în aceste date și nu sunt în stare să se protejeze atunci. În plus, pot să existe încălcări ale spațiului privat chiar și când datele sunt anonimizate deși nu sunt neapărat numiți, persoanele se pot identifica din nou și de aceea am prefera să se folosească știința tehnică pe care o avem de anonimizare și de ținere, faptul de a ține cont de toate aceste aspecte. Și uh, nu este adevărat că dacă datele sunt anonime poți face orice vrei cu ele. Uh, Guvernele trebuie să facă fața acestei provocări și să folosească dreptul de anonimizare în mod corespunzător. Noi vrem această anonimizare, până acum n-am uh, putut să o vedem clar și sperăm să fie luată în serios. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima parte a întâlnirii noastre se încheie aici. A fost Uh, oarecum diferit de de obicei, a fost mult mai flexibil această dezbatere, mult mai multă libertate de intervenție. Nu vor fi acestea regulile pentru viitor. Nu vom putea înlocui modul nostru de lucru cu acest tip de lucru. Dar fiind dat că nu eram prea mulți în sală și am avut acest timp la dispoziție, am acceptat această posibilitate mai flexibilă de a interveni. Vroiam să vă amintesc colegilor, mai ales că mâine este termenul de depunere a amendamentelor și că pe 23-24 ianuarie vom avea dezbaterea pe tema amendamentelor și apoi, în conformitate cu calendarul nostru, am prevăzut votul în comisia noastră pe 21 februarie. Acum avem 5 minute de pauză pentru ca să-l așteptăm pe domnul Suza Wagner, care înainte era în sala, acum văd că nu mai este, pentru ca să ne poată introduce în punctul 5 de pe ordinea de zi și după aceea vom uh, avea, deci după 5 minute, uh, următorul punct de pe ordinea de zi care începe la ora 5. Mulțumesc! Bene, possiamo cominciare. Putem începe. Vreau să amintesc grupurilor politice prezente că vom putea începe chiar înainte de ora 18 cu reuniunea coordonatorilor. Bine, allora passiamo al punto successivo. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și raportor este domnul Soza Wagner cu privire la modificarea directivei 2003 pe 87 prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul uh, licitațiilor de cote de emisii cu ga- de gaze cu efect de seră și are cuvântul colegul nostru Soza Wagner. Microfon. Perdon. Îmi cer scuze. Într-adevăr, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. După cum a zis doamna președinte înainte, e vorba de proiectul Comisiei Europene cu privire la modificarea directivei cu privire la calendarul licitațiilor de cote de emisie. Acum câteva zile, la comisie am avut deja o primă dezbatere uh, pe această temă și am uh, spus atunci că există anumite probleme în acest context și cred că aceste probleme se pot uh, elimina foarte repede. În primul rând, competențele comisiei. Trebuie să existe un cadru foarte clar pentru această directivă. Este evident că și comisia trebuie să aibă această competență iar dacă ne uităm la jurisprudența Curții Europene de Justiție, pe acest subiect al cotelor uh, de emisii. Există deja sentințe foarte importante, sentințe care pot fi luate drept măsură și, și se vede că și uh, judecătorii sunt de aceeași părere. S-a mai atras atenția și asupra faptului că există o piață a cotelor de emisii și astfel Comisia a abordat atunci problema reglementării și a tras atenția asupra faptului că aceasta este o piață în care nu se poate interveni și că mai degrabă autoritățile publice sunt cele care trebuie să ia măsuri în acest domeniu. Prevederile de până acum uh, au fost, de fapt, uh, intervenții uh, pe piață din partea autorităților publice. Aș vrea să spun însă că această piață este momentan destul de artificială. Este o piață destul de ciudată, fiind dat că produsele sunt date pe gratis. Deci nu știu dacă cunoașteți multe piețe pe care produsele sunt date pe nimic. Este o piață de aceea foarte stranie și putem spune că funcționează după regulile pieței și totuși oarecum diferit de piețele celelalte. Uh, și acum, uh, scurt înainte de Crăciun, poate că putem să comparăm uh, un pic cu Moș Crăciun, care vine cu, uh, cu cadouri și aruncă cu ele în jur și nu reușește să le vândă oarecum. De fapt, se vorbește pe bună dreptate de ajutoare de stat în acest context. Și ținând cont de creșterile prețurilor în statele membre, s-ar putea ca anumite branșe să primească un ajutor de stat în acest domeniu pe viitor. Dacă ar exista însă alocați ajutoare de stat, atunci jurisprudența trebuie mai să, să fie suficientă în momentul de față în ceea ce privește ajutoarele de stat, pentru că avem prevederi cu privire la ajutoarele de stat care nu pot fi uh, alocate cum vrea fiecare în Uniunea Europeană. Se știe exact că există norme care reglementează foarte clar acest domeniu. Dar eu, deci, pe total, sunt pentru propunerea Comisiei. Făcusem deja referire la faptul că această propunere a Comisiei este de fapt un regulament de excepție, trebuie să fie înțeles ca excepție, ca reacție la criza economică și financiară cu care ne-am confruntat deja uh, de mai mulți ani și care a avut consecințe și în acest domeniu. Aceasta înseamnă că și Comisia trebuie să țină cont de criză și deci că trebuie să ia anumite măsuri care trebuie să fie considerate măsuri excepționale. O altă întrebare pe care trebuie să ne opunem și la care trebuie să răspundem este cum vom verifica întreaga piață a cotelor de emisii cu privire la viitorul acestei piețe. Ceea ce funcționează deja pe această piață, ce ne-a pus probleme, Acestea sunt întrebări pertinente și sarcina noastră în calitate de parlamentari este chiar să răspundem la întrebările acestea. Dar și Comisia trebuie să răspunde la ele și trebuie spus că până acum a făcut deja eforturi considerabile să clarifice anumite aspecte, de exemplu, cum trebuie să arate piața uh, cotelor de emisii. Comisia a înaintat un raport foarte complet cu privire la relațiile cu uh, cotele de emisii. Există șase sau șapte instituții alternative care ne oferă diferite informații. Există posibilități de a alege tipul de comercializare pe care îl dorim, dar mai întâi ar trebui făcută o analiză a sistemelor care au funcționat și celor care n-au funcționat și apoi trebuie stabilite anumite jaloane. Momentan ne aflăm în faza în care totuși suntem într-o conjunctură specia- specială din cauza crizei și de aceea subliniez, este vorba aici de un regulament de excepție. Pe viitor vom putea să vorbim și de celelalte aspecte. Cu siguranță acesta nu va fi ultima dată când vom discuta despre acest subiect. Vom mai discuta și cu alte ocazii. Tema este de mare actualitate și cu siguranță nu s-au găsit încă toate soluțiile în domeniu. Trebuie însă să nu uităm că avem deja anumite instrumente juridice care s-au creat înainte și pe care le putem folosi. Aș vrea să mă refer aici, de exemplu, la directiva eficienței energetice, care prevede și ea măsuri suplimentare care încă nu au fost aplicate. Noi, legislatorii, suntem însă obligați să acționăm continuu și nu trebuie să acționăm în contradicție cu ceea ce am legiferat deja. Mi se pare evident acest lucru cel puțin oricum n-ar trebui să bată la ochi dacă ne contrazice. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Thank you very much. Um, this is... are cuvântul uh, colega noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Îmi pare foarte rău că nu pot vorbi în limba mea maternă. Vreau să mă plâng de acest lucru. Nu am cabină astăzi. Înțeleg că sunt probleme cu interpreții și că nu sunt destui, dar când vrem să funcționăm, eu sunt raportor din umbră pentru acest dosar. Aș vrea să vă cer ca în aceste circunstanțe să avem interpretare pentru limba noastră maternă. Acum, în ceea ce privește ETS-ul, schema comercializării cu cote de emisii și de, în legătură cu mecanismele de piață. Nu suntem de acord cu scopul principal al acestui mecanism. Unii dintre colegii mei au spus că este vorba de un mecanism de colectare a banilor mai degrabă ar trebui să fie un mecanism de scădere a emisiilor. Eu așa cred. Eu sunt din a doua categorie. Eu consider că schema ETS este un mecanism de piață care are ca scop principal scăderea cotelor de emisii. Și cred, deci, că da, Comisia Europeană are puterea de a face anumite schimbări, dar singurul uh, impuls care trebuie să existe în cazul în care nu putem să ne atingem obiectivele pentru 2020, atunci acela trebuie să fie singurul impuls din partea Comisiei, adică nu prețul, pentru că prețul trebuie să fie dictat de condițiile de pe piață. Aceasta este părerea mea. Dacă Comisia Europeană ne va oferi informații pertinente prin care se dovedește că nu vom putea să ne atingem obiectivele 2020 de emisii, atunci va trebui să adăugăm la deciziile care s-au luat deja anumite condiții, de exemplu să nu existe nicio delocalizare a carbonului, pentru că în această condiție, bineînțeles, lucrurile se schimbă, așa cum a spus-o și raportorul nostru. Trebuie să acceptăm anumite decizii ad hoc, dar aceasta numai pe măs- pentru măsurile pe termen scurt și cu limite foarte clare. Pentru că noi suntem uh, factorii decizionali, după cum a spus și raportorul nostru înainte. Noi suntem legislatorul și cred că pe termen lung ar trebui să ne gândim la flexibilitatea ETS-ului, pentru că acesta nu este flexibil deloc în momentul de față. Eu susțin de aceea această discuție despre reformele structurale a schemei. Acest sistem ne va putea da atunci mai multă flexibilitate și în același timp va putea să ofere mai multă stabilitate investitorilor. Permiteți-mi, vă rog, să vă dau uh, informații că Comisia Envi a vorbit astăzi despre resturile pe care le mai avem de gestionat din schemele anterioare și nu s-a votat o susținere necondiționată Raportorul uh, Grote a pregătit mai multe amendamente în care erau prevăzute mai multe limite, de exemplu de câte ore acest sistem uh, poate fi modificat și în ce circunstanțe se pot face aceste modificări. Eu cred, deci, că ar trebui să fim uh, mult mai serioși în ceea ce privește evaluarea propunerilor Comisiei. Mulțumesc! Grazie, la parola colega mea. Mulțumesc, are cuvântul doamna Judith Merkies. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și lui uh, Sosa Wagner pentru punctul de vedere pe care l-a exprimat legat de această propunere foarte bună de a demara, uh, de a înviora această piață. Sunt de acord cu Comisia că această piață trebuie să înceapă să funcționeze și din motivele cunoscute, probabil din cauza crizei economice, e bine, această piață nu funcționează, deci trebuie să intervenim. Nu e vorba de o piață normală, ci una anume, una specială în care, așa cum ați spus, am făcut o mulțime de daruri, ceea ce nu e un lucru normal pentru o piață care funcționează. De aceea uh, susțin ideea Comisiei că trebuie să intervenim și cred că, într-adevăr, trebuie să ne ocupăm de acele uh, cote de emisii uh, pe care ne-au rămas din urmă, dar sunt de acord cu colegul de la Comisia pentru Mediu că nu avem dreptul să intervenim uh, uh, tot timpul sau prea des. Cred că această uh, intervenție trebuie făcută numai când este cazul și printr-o abordare foarte structurală. Este necesar, într-adevăr, pentru a uh, demara, uh, pentru a înviora această piață. Uh, Uh, acest sector industrial trebuie să aibă o certitudine, o stabilitate și un orizont de timp pe termen lung. Trebuie, deci, să intervenim acum. Uh, pe de altă parte, însă, aștept cu mare interes să avem o dezbatere importantă legată de modificările structurale. Avem și argumente contra uh, și uh, trebuie să le discutăm și pe astea. S-au spus foarte multe despre uh, consecințele industriei uh, cu mare consum de energie uh, și avantajele și dezavantajele mecanismului și în felul acesta, după 2030, s-ar putea să pierdem din competitivitatea mondială drept care aceste măsuri referitoare la cotele rămase în urmă s-ar putea să nu producă efecte pe acest termen îndelungat. Am uh, vorbit uh, și am adoptat o rezoluție cu privire la uh, industria siderurgică. Pe termen scurt, o parte a acestei, sider, acestei industrii poate să reducă până la 32% din consumul său de energie. E bine, uh, eventual uh, putem să nu fim de acord cu ce parte a industriei sau a sectorului uh, economic trebuie vizată. Deci, intervenția. E normal să intervenim pe piață? Cred că da. S-a întâmplat acest lucru și cred că intervenția pe această piață este perfect normală și este normal să facem acest lucru pentru a recâștiga încrederea în buna funcționare a sistemului. Pe scurt, așa cum ați uh, arătat în uh, propunerea domnului Groc, uh, este, ideile dumneavoastră sunt, sunt bune. Mulțumesc! Thank you. I'd like... Mulțumesc, colega Hall. Da, mulțumesc și eu domnului Sosa Wagner pentru raportul său. Sunt de acord cu spusele sale uh, este vorba de confirmarea temeiului juridic și obținerea certitudinii juridice. Și Comisia a făcut deja niște ajustări ale acestui mecanism de comercializare a emisiilor și nimeni nu a avut nimic împotrivă. Dar de data asta vrea să se asigure că nu vor exista niciun fel de contestații la ce încearcă Comisia să facă. Și cred că trebuie să acceptăm propunerea Comisiei în acest sens, în acest spirit, în sensul confirmării temeiului juridic. Apoi, uh, s-a spus că este vorba de un mecanism de piață. Într-adevăr, dar așa cum am văzut și cu piețele financiare, uneori e nevoie să reglementăm aceste piețe pentru că nu se comportă întotdeauna așa cum dorim să o facă și trebuie să intervenim pentru a asigura buna funcționare a pieței. Așa s-a întâmplat și aici cu acest mecanism ETS, datorită diversilor uh, factori, inclusiv criza economică, cât și alte elemente care au făcut ca prețul cotelor să fie mult prea mic, mult mai mic decât ne-am așteptat să fie. E o propunere foarte modestă, aș putea spune. Deci e vorba de cote în valoare de 100 de milioane, deci e un pas mic și sper că Comisia Europeană în curând Eh, va veni cu o soluție strategică pe termen lung, eh, mai structurală. Pentru că sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme. Nu este vorba de bani. Nu e vorba să ne atingem eh, țintele, țint, țintele numai pentru 2020, dar și pentru 2050 și este foarte clar că nu putem să ne atingem aceste ținte în orizontul anului 2050 dacă avem aceste subvenții dacă nu avem uh, acele stimulente necesare pentru ca industria însăși să reducă emisiile. Altfel, nimeni nu va avea dorința să uh, investească în acest domeniu, ci mai degrabă uh, să, se, să ne întoarcem la combustibilii fosili. Sunt așadar de acord cu ideea că argumentul de la baza acestei abordări se leagă de obiectivele în orizontul 2020 și 2050 și că nu vom reuși să atingem aceste obiective dacă mecanismul ETS nu funcționează cum trebuie. Și de aceea cred că trebuie să acceptăm ideea că avem de-a face cu o cerere foarte simplă și corectă referitoare la certitudinea uh, juridică și la temeiul juridic și trebuie să dăm comisiei rapid un răspuns că suntem de acord cu această idee. Mulțumesc, mulțumesc. Eh, presidenta, eh, primero agradezco. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, domnului eh, deputat Suza Wagner pentru prezentare și pentru propuneri. Să plecăm de la bunăvoință a Comisiei, precum și de la curajul uh, comisarului Testa. O persoană care și-a înfruntat toate răspunderile în ce privește schimbările climatice și a dovedit totdeauna mult curaj. Îmi amintesc că aici eram în fața necesității de a crea în mod artificios o piață. Când se face așa ceva, iau naștere niște situații în care devine greu de rezolvat problemele. Atunci când a fost creștere economică, ea ascunsese alte situații, nu numai cele care priveau piața artificială, dar și alte aspecte ale economiei din multe țări ale Uniunii Europene. Acesta era atitudinea noastră în fața situației de creștere economică. Acum suntem într-un moment în care apele sunt scăzute, la o cotă scăzută. Aceasta este eh, și eh, situația pieței creditelor. Au apărut probleme, au ieșit la suprafață probleme care sunt ale acestei piețe artificiale. Eh, situația este abordată cu răspunsuri din cele mai diferite, poate că vor exista stimulente de caracter fiscal, dar fără a se interveni asupra prețurilor, pentru altfel de piețe ne-am putea gândi la stimularea productivității. În cazul ăsta nu e posibil, deci trebuie să reglementăm prețul. Acest lucru se datorează caracterului artificial al pieței respective. Mm, nu se face acest lucru pentru a se respecta obiectivele uh, Directivei 2020 și Comisia uh, recunoaște că facem acest lucru pentru a garanta certitudinea legală, cum se spune aici, în ochii investitorilor pentru un termen care trece de anul 2020 pentru a exista certitudine juridică, se crește prețul produsului, adică cotele de emisii de CO2. Cred cu sinceritate că până la urmă nu o să funcționeze, pentru că e nevoie de un sector productiv, nu doar în câteva țări din Europa, pentru ca sistemul să aibă un sens, și pentru ca cotele să poată fi cumpărate la acest preț. Și țin să subliniez un aspect. Cum spunea și o colegă, există industrii care consumă intens energie și care trebuie să continue să fie uh, competitive Ehm, și care trebuie să primească aceste ajutoare directe ehm, prevăzute pentru 2013. Sunt multe țări din Uniunea Europeană care nu își pot permite aceste ajutoare directe acordate sectoarelor ehm, mari consumatoare de energie. Acest lucru reprezintă un dezavantaj competitiv uh, pentru aceste întreprinderi în cadrul Uniunii Europene. Oricum, dacă s-ar continua pe această linie, ar apărea alte limite uh, care s-ar putea introduce, de pildă, uh, când va intra în vigoare această măsură, Comisia treptat va reintroduce cotele de emisii uh, și va face treptat, progresiv și alte chestiuni de acest tip. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul colegul Piper. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că unele state membre care au mizat pe veniturile din schema ETS probleme să-și financeze acum uh, tot felul de programe prevăzute, dar nu știu dacă aceasta justifică în sine un sistem, pentru că această cădere de prețuri a fost, de fapt, provocată tot de noi. În ultimii ani, uh, noi, uh, legislatorii europeni, am limitat tehnologiile end of the pipe și am adus prea multe instalații pe piață care reduc uh, uh, emisiile de dioxid de carbon, avem o directivă pentru reducerea emisiilor și mai avem și uh, sistemele de energii regenerabile din Germania, din Spania, de exemplu, care sunt responsabile de o treime din căderea prețurilor în domeniul acesta. Deci noi, politicienii, suntem cei care am făcut ca acest sistem să o ia la vale, așa, și nu altcineva. Și acum vrem să pedepsim încă o dată economia, deci a întreprinderilor. În primul rând le pedepsim pentru că fac investiții obligatorii în uh, instalații de mediu și acum spunem, acum ne atingem obiectivele de mediu, ne atingem obiectivele de reducere a dioxidului de carbon, uh, de, de, de de obiective în domeniul energiei regenerabile și acum tot uh, drept răsplată trebuie să-i facem să plătească și mai mult pentru că noi vrem să scumpim certificatele existente, să preluăm unele de pe piață, să le retragem. Eu sincer nu înțeleg unde e logica în așa ceva. Mi se pare o politică extrem de șubredă cea pe care o propune Comisia aici și eu sunt pentru respingerea propunerii Comisiei din acest punct de vedere. După cum a spus una dintre colege, dacă permitem așa ceva odată ca comisia să intervină, odată nu contează, nu e așa, e o poveste aceasta. Dacă odată permitem, comisia își va asuma această putere și va încerca să influențeze tot timpul acest sistem după cum îi convine. De aceea mi se pare foarte periculos și de aceea eu sunt absolut ferm împotriva propunerii comisiei. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumesc, domnule Piper și acum are cuvântul domnul Vidal Cuadras. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Sosa, după cum ați vedeți, această propunere legislativă cu un, un articol unic ne dă totuși multe de lucru și nici nu ne lasă pace până la urmă. Eu sunt de acord pe multe puncte cu ceea ce a spus dumneavoastră și sunt fericit să pot să vă ascult astăzi spunând aceste lucruri și de aceea vreau să vă spun că impozitarea pe care uh, ați cerut-o dumneavoastră necesită totuși uh, acum o adevărată revizuire, pentru că piața uh, cotelor de emisie nu este o adevărată o o piață adevărată. Da, o piață specială, ați spus. E un eufemism acesta, pentru că, de fapt, nu este o piață, este o invenție. Este o fantezie a cuiva pe baza căreia autoritățile publice creează o piață care înainte nu exista. Pentru că, de fapt, în mod natural, această piață nu s-a născut singură și, deci, Comisia distribuie cotele și după aceea se așteaptă ca piața să poată să evolueze într-o manieră naturală pentru ca să se reducă emisiile, dar nu așa funcționează lucrurile, tocmai pentru că nu este vorba de o piață reală. O piață nu funcționează așa când este reală. Și, în final, prețurile, bineînțeles, au căzut din cauza crizei și din alte motive, au scăzut enorm. Așadar, singurul lucru pe care îl propune acum Comisia este să intervină și anume pe această piață falsă, pentru ca să demonstreze din nou că de fapt nu e vorba de o piață și să creeze deci probleme suplimentare. Așadar, se dăunează și competitivității din sectoarele industriale cheie și strategice din Uniunea Europeană. Deci, pe lângă aceasta, haideți să ne uităm și la contextul global. Sunt anumite state care sunt uh, producători de emisii, Canada, Japonia, Rusia, și care au făcut un pas înapoi. Ba chiar uh, nici măcar nu au acceptat uh, ceea ce s-a discutat la Doha. Și de aceea aceasta înseamnă că, de fapt, toată lumea face un pas înapoi și noi ce facem în fața acestei situații? Putem să ne distrugem uh, cu glorie, dar nu înțeleg care ar fi, de fapt, meritul unui astfel de comportament. Deci, eu vreau să subliniez faptul că nu e vorba de o piață și dacă intervenim pe această piață care nu e piață, dăunăm și mai mult și înseamnă că vrem să persistăm în greșeala pe care am făcut-o. Deci eu consider că domnul Piper are dreptate, ca să o spun foarte eufemistic. În ceea ce privește această problemă, sigur, putem să ne lăsăm o portiță deschisă eventual am putea să ne gândim la o măsură similară, dar cu două condiții. În primul rând, trebuie să uh, o acceptăm această măsură dacă nu se respectă obiectivele, dar nu este așa. Și doi, competitivitatea sectorilor cheie, sectoarelor cheie nu trebuie să fie deloc afectată. Acestea ar fi cele două condiții. Poate că dacă avem aceste două condiții, am putea uh, să lăsăm Comisia să intervină pe această piață, așa zisă. Însă, așa cum e situația astăzi, propunerea de regulament mi se pare că duce doar la un dezastru suplimentar. Domnul Soza spune, știe și spune acest lucru, erorile intelectuale pot și ele să cauzeze erori grave concrete și în acest caz comisia a plecat de la o eroare intelectuală și apoi ne-a pus, ne-a, ne-a băgat în această problemă pe care o avem acum și acum noi trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc, domnul Corola. Doamna Corola. Thank you very much, Madam Chairwoman. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În legătură cu poziția uh, Parlamentului uh, în Comisia Envi, doresc să intervin. Uh, Mulți dintre colegi au spus că este vorba de reducerea emisiilor, încercând să ne asigurăm că ne păstrăm uh, obiectivele propuse. Mecanismul însuși produce această reducere a emisiilor în mod automat. Deci nu trebuie să sporim prețul certificatelor sau al curentului electric pentru treaba asta. În al doilea rând, este vorba pur și simplu de reducerea uh, emisiilor de producție, legate de producție. Și în conformitate cu protocolul de la Kyoto și cu evaluările actuale, am sporit, de fapt, emisiile, dacă ținem seama de consumul uh, din Europa. Deci, ținând seama de datele statistice ale Organizației Mondiale a Comerțului, reiese foarte clar că Uniunea Europeană și-a sporit emisiile chiar în timpul în care vrea să ia aceste măsuri. Și o facem și cu mecanismul acesta, pentru că delocalizăm uh, și industria și emisiile. Mergem în afara Europei. Și de asta vreau să vă întreb chiar trebuie să păstrăm, să salvgardăm acest mecanism, nu pentru, dacă o facem, poate că nu din cauza reducerii emisiilor, ci doar dintr-o mândrie politică. Că vrem să îi protejăm reputația? Și atunci întrebarea mea este, de fapt, chiar ne interesează să reducem emisiile, da sau nu? Vreau să vă reamintesc că în legătură cu această propunere privind calendarul și mai departe, că Comisia intervine în normele acestui mecanism. Ideea este că costul energiei va crește și deci emisiile se vor reduce. Sigur că este nevoie de stabilitate. Nu putem să ne concentrăm Uh, doar pe acest uh, mecanism, în, uh, uitând care sunt obiectivele generale. O politică de intervenție la nivelul prețurilor poate să aibă consecințe neprevăzute, deoarece poate să afecteze negativ creșterea economică și competitivitatea, cât și să afecteze credibilitatea acestui mecanism ETS, ca mecanism de piață. Și toate speculațiile care s-au făcut, cred că au avut deja efecte negative asupra investițiilor. S-a prevăzut deja uh, creșterea facturii la electricitate cu o, uh, uh, câteva miliarde de euro pe an în următorii ani. Trebuie să ne dăm seama dacă această modificare a normelor de achiziții corespunde de fapt legislației acestui mecanism. Și de fapt nu este, pentru că articolul 9 uh, in, interzice orice fel de reportare a utilizării acestor cote de la un alt la altul. Mulțumesc. Grazie, la parola al colega Turmes, prego. Domnul Turmes acum. Uh, thank you. It seems to be an interesting debate because... Uh... Uh, unii susțin că suntem într-o fază de bancrută intelectuală, de faliment intelectual și uh, că trebuie să ne revizuim performanța. Uh, cifrele citate de domnul Piper Uh, se bazează pe studiile uh, uh, efectuate de industria lobby-ului din Germania. Înnoire, eficiență, gaze de ser, acestea sunt concepțiile. Dar unde se situează eroarea? În anul 2007, atunci când comisarul Barroso a prezentat strategia 2020. Din vara anului 2007, dacă Europa uh, uh, realizează 20% um, um, creștere, asta înseamnă că uh, vom reduce sensibil cantitatea de emisii de gaze am coborât prețurile acestor uh, cote și faptul că prețurile rămân scăzute depind de uh, atitudinea din 2007 a Comisiei, din motive pe care nu le-am înțeles niciodată uh, pe deplin, a prezentat pachetul 2020 pentru a Este vorba de o reducere de 20%, poate chiar de 30% până în 2020. Dacă dorim să fim corecți din punct de vedere intelectual și istoric, aceasta este uh, originea principalei noastre probleme. Dacă dorim să corectăm uh, această politică, trebuie să mergem la 40% în anul 2020. argumentul uh, că uh, Uniunea Europeană este o putere industrială. Doamnă Cula, trebuie, cred, să vă recitiți propriile dumneavoastră discursuri de pe vremuri. Pentru că erați mult mai optimistă uh, în uh, această privință și sunt surprins să văd Uh, cât de diferit vedeți astăzi lucrurile față de acum 2-3 ani. Uh, deci concentrați-vă 10 secunde la prețul de 4-5 euro pe tonă pentru emisii. Cum se poate ca ceva care are un preț atât de scăzut să constituie o pârghie pentru o industrializare majoră a Europei. Chiar dacă studiul de impact uh, făcut cu ani în urmă, când vorbeam de prețuri de 15 până la 30 de euro pe tonă, putem să mergem până la prețul de 15-30 de euro, atâta vreme cât uh, compensăm, dați-mi voie să închei, dar nu menționați că există o măsuri de compensare prevăzute. Există compensare pentru că companiile utilizatoare de energie mai ales dacă dispun de tehnologia cea mai bună, iar DG Competition a ă, permis acordarea de compensații indirecte pentru prețul energiei electrice. Deci puteți să ridicați prețul emisiilor de carbon. Și ă, Regatul Unit cheltuiește 10% din venituri din veniturile din această uh, sursă pentru a compensa uh, industria energofagă. De aceea, uh, argumentele dumneavoastră nu sunt acceptabile din punct de vedere logic și de aceea lobby-ul industriei energofage dorește să distrugă acest sistem. Îi mulțumim, spune președinta. Are cuvântul colega, colegul Croibis. Mă scuz față de colegii mei că nu am urmărit întreaga ă, dezbatere, dar aș dori să mă refer la domnul Thomas, excelentul meu coleg, care susține că prețul certificatelor este atât de scăzut încât nu poate face decât rău. Însă scopul comisiei, obiectivul comisiei este să facă, să crească în mod artificial prețul și asta va face și mai rău, deoarece, cum uh, spunea și colegul nostru Vidal Coadras, suntem singurii pe lume care cred în aceste măsuri inventate de băieții de la Chicago, de la Universitatea din Chicago. Acest sistem de emisii de CO2 a fost uh, uh, propagat atunci de Al Gore, care era vicepreședinte al Statelor Unite când s-a adoptat protocolul de la Kyoto. Ori uh, Uh, Senatul Statelor Unite s-au opus atunci în unanimitate contra protocolului de la Kyoto. Acum, Uniunea Europeană uh, e mulțumită că am reușit să salvăm Kyoto împreună cu Croația, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, care cred în instrumentele ecologiei de la uh, Kyoto și spre bucuria speculatorilor. Dar toată lumea a văzut ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Deutsche Bank din Frankfurt, singurul loc unde s-a speculat pe drepturile de poluare. Nu, dragă Claude, pot să-ți dau și multe alte exemple. Aici facem comerț cu vânt. E un instrument ideal pentru toți speculatorii din lume să investească în futures și alte instrumente. De aceea au existat uh, acțiuni criminale și criminali și au trebuit închise mare parte din bursă. Trebuie să închei. Suntem singurii din lume care mai uh, credem încă în acest instrument imaginat de băieții de la Chicago și eu nu o să votez niciodată în favoarea acestor certificate. Ultima intervenție. Fidel Coadros a cerut cuvântul. Doar o clarificare foarte scurtă în privința unei situații ridicate de amicul Clotoros. Nu e posibil ca un studiu să fie denigrat de cei care l-au redactat. Poate fi precis, bun. Nu putem să-l dăm deoparte încă de la început, ținând uh, cont numai de numele celui care l-a propus. Nu mi se pare un lucru serios. Da, ceva demn de un parlament serios ni se spune că ar fi o manevră a lobbyilor, lobbyului industriilor energofage. Aici însă e o interacțiune dialectică transparentă între, între interese legitime sau nelegitime. E clar că aceste industrii care consumă multă energie uh, pentru a-și menține uh, activitatea nu pot face altfel, dar să ajungem să spunem că ar fi vorba de o uh, corporație sau de, de un lobby al unei industrii uh, e prea mult. Noi susținem ceea ce credem în virtutea convingerilor noastre și uh, aș dori să păstrăm această, acest climat de respect reciproc pentru că suntem colegi cu toții. Un singur minut aveți. Singurul lucru pe care îl spun este că eroarea de construcție exista deja în 2007 și bineînțeles că există o legătură, dar comisarul știa în ianuarie 2007 și a uh, fixat prea jos acest obiectiv. De ce oare? la 1 ianuarie acest sistem va deveni un sistem european și nu uh, unul național. S-a spus că prețul va coborî la zero. Dacă, uh, dacă te, te bucuri de asta, înseamnă că vei distruge sistemul cei care sunt împotriva backloading-ului înseamnă că vor să distrugă sistemul, pentru că vor să iasă din cap. De aceea vor să distrugă sistemul, văd o, o, doresc o lume fără cap. Eu înțeleg, spune președinta, că dezbaterea este importantă, însă la ora 6 începe reuniunea coordonatorilor. Colegul Goebbels, un minut, pentru că pe urmă nu mai reușim să stăpânim această dezbatere. Este comisia, este doamna Wagner și la ora 18 e prevăzută reuniunea coordonatorilor. Deci dacă credeți că e indispensabil, 30 de secunde vă pot acorda. doar ca să amintesc că actualmente emisiile globale ale Uniunii Europene sunt cam la 10% din emisiile globale, sub 11%. Și toate țările care au semnat acordul de la Kyoto fac în jur de 15%. Ce se va petrece atunci? Va, nu va coborâ totalul emisiilor globale, pentru că ceilalți nu vor proceda la fel. Mulțumesc, spune președinta. Considerăm închisă dezbaterea. Dau cuvântul comisiei. Vă rog, comisia. Mulțumesc, doamna președintă. Voi încerca să fiu scurtă. Aș dori să amintesc că, într-adevăr, asupra acestei uh, propuneri, uh, Comisia a răspuns Parlamentului în uh, contextul negocierii cu privire la eficiența energetică și am venit cu o propunere corespunzătoare. În acest context, Comisia a venit și cu uh, propuneri uh, pe termen mai lung, mai uh, puternice, astfel încât uh, să uh, putem uh, lista o seamă de posibilități de a întări aceste activități. Această propunere urmărea să creeze certitudine juridică, acesta este principalul motiv și uh, Eh, cu siguranță, eh, criza economică nu putea fi prevăzută eh, la începutul anului 2008, de aceea e vorba de o situație cu totul excepțională și Comisia este implicată și a subliniat că doar în circunstanțe excepționale se poate proceda conform acestei legislații. Voi aminti eh, membrilor Parlamentului că s-au mai făcut schimbări în procedura de licitare a acestor certificate anul trecut și că eh, toți purtătorii de interes, mai ales cei care solicitau schimbările, eh, li s-a cerut să țină seama de situația excepțională de trecerea de la faza 2 la faza 3. Și la vremea respectivă, s-a considerat că uh, se va ajunge la o creștere a prețurilor în acest moment. Uh, e, vorba de fenomenul care a început încă din 2012. Uh, s-a cerut schimbarea sistemului de licitare și s-a căzut de acord în Consiliu prin acest uh, amendament încercăm să creăm certitudine pentru piață și aș dori să subliniez și că uh, Comisia a propus o sumă care va fi uh, rectificată prin procedura de comitologie din moment ce există un acord privitor la dosarul bazat pe codecizie și suntem gata să acceptăm un uh, acord între instituții. În fine, ca să răspund comentariilor uh, privitoare la impactul industriilor, și mai întâi să subliniem că nu e uh, deloc sigur în care va fi impactul asupra prețurilor se va reduce suma subvențiilor. Acestea vor reveni în 2019-2020. Nu e clar care va fi prețul, nu e neapărat necesar ca prețul să coboare. Unii se așteaptă să nu se întâmple așa, dar că prețul prețurile vor crește, toți analiștii de piață susțin că va fi o creștere foarte limitată uh, și uh, este considerată acceptabilă. În plus, dacă uh, va avea loc o creștere a prețurilor în contextul noilor reguli de licitații, acesta va fi la discreția statelor membre, cum Uh, să uh, ia noi măsuri privitoare la schimbările climatice pentru a compensa efectele nedorite și pentru a compensa și uh, creșterea prețurilor la energie electrică. Mulțumesc, doamnă președinte. Grazie, la parola Susa. Mulțumesc, care cuvântul domnul Susa Wagner. Como tenemos muy poco tiempo... Fiind dat că nu mai avem decât foarte puțin timp, Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, tuturor celor care au intervenit, uh, raportorii din umbră și ceilalți colegi, care au intervenit, deci, uh, pentru a, ia, a spune părerea într-o chestiune atât de complexă. E foarte bine că plecem, plecăm de la premisa că e vorba de o piață artificială. Este prima dată că discutăm aici uh, despre acest lucru, așa cum a spus și domnul Vidal Quadras deci, de, înainte se spunea că nu se poate atinge această piață. Acum uh, se știe că este vorba de o piață artificială măcar. Deci, repet, e vorba de o piață stranie, pentru că se face cadou uh, un produs de pe această piață de obicei și deci întrebarea e tehnic cum e posibil să reglementăm această piață? Cum putem vorbi de intervenția pe această piață din moment ce sunt deja intervenții pe piața financiară? Și nu mai există acum libertatea circulației produselor uh, financiare după intervențiile și hotărârile luate cu privire la uh, finanțele publice, hotărâri luate la nivelul european. Deci, pe acest tip de piață este dificil, uh, este posibil să se intervină, uh, să se facă o intervenție precum cea pe care o propune Comisia. În ceea ce privește dauna adusă concurenței, S-a vorbit de anumite studii făcute de anumite întreprinderi, mai mult sau mai puțin uh, afiliate lobby-ului. Eu știu că există și studii făcute de anumite guverne, le cunosc aceste studii și având în vedere politici, convingerile mele politice, sunt de părere că și guvernele inter- reprezintă interesul general și se bazează pe sistemul democratic. Și ce spun aceste studii ale guvernelor? Uh, că nu va exista această daună adusă concurenței pentru industria europeană. Deci trebuie să nu uităm acest lucru. Deci mâine se încheie termenul de depunere a amendamentelor și eu sunt gata să răspund, bineînțeles, la toate amendamentele care au fost înaintate. Așadar, aș dori să ajungem la o înțelegere între toți cei care s-au implicat pentru a încerca să rezolve această problemă în cea mai uh, armonioasă și pos- uh, bună manieră posibilă. Mulțumesc foarte mult, domnule Sosa Wagner, spune președinta. După cum spuneam, mâine este termenul de depunere a amendamentelor. Iar noi, pe 24 ianuarie, vom avea votul la comisia noastră ITRE pe acest subiect. Aș vrea să amintesc colegilor, înainte să începem cu reuniunea donatorilor, că mâine la ora 9 suntem la Comisia de Transport, care se reîntrunește în IAN 4Q1 pentru ca să votăm uh, la, în cadrul reuniunii uh, mixte, comune, pe facilitatea Connecting Europe. Însă, la 10 ne întâlnim în această sală pentru a continua lucrările la comisia noastră, ITRE, în conformitate cu ordinea de zi. Acum vă rog să ieșiți din sală și să rămân în sală doar coordonatorii pentru ca să ne putem continua lucrările. Mulțumesc!